Doamnelor și domnilor, am adoptat ordinea noastră de zi. Procesul verbal va fi înmânat pentru aprobarea dumneavoastră la începutul următoarei perioade de sesiune. Prin urmare, întrerupem acum perioada de sesiune a camerei noastre și o suspendăm.